să fie întărite cu ajutorul unei democrații europene mai puternice. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Cu aceasta dezbaterea se încheie. Dați-mi voie să fac o scurtă comunicare asupra cărora mi-au atras atenția uh, mulți colegi în timpul uh, reuniunii. În uh, Benghazi, la ambasada, la consulatul american, au fost uciși a fost ucis ambasadorul Americii și mai mulți dintre uh, lucrătorii săi. Doresc să, can- să condamn uh, acest atac și să transmit uh, condoleanțele uh, noastre autorităților uh, americane. Okay. έναρξη και κύριοι συνάδελφοι έναρξη των ψηφοφοριών παρακαλώ Stimați colegi, începem cu votul cu privire la um, un punct de ordine. Vă rog, aveți cuvântul. Aș dori să sprijin ceea ce a spus președintele cu privire la condoleanțele Um, adresate poporului american din cauza atacului la consulatul din Benghazi, în care a fost ucis ambasadorul american. Aceste condoleanțe ar trebui să fie extinse și poporului uh, libian care nu merită imaginea um, care li se va fi creat în urma acestui atac al unor fundamentaliști. Stimați colegi, Uh, în această luni, pe 10 septembrie, a avut loc o a fost uh, făcută o propunere, o recomandare a Comisiei pentru Agricultură și încă una uh, de la o altă comisie. Nu au existat obiecții față de cele două avize față de cele uh, două recomandări. Deci uh, acestea uh, sunt considerate ca adoptate începând cu 11 septembrie. Acestea vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Vă rog, domnul Lilas. Ähm, președinte. Domnule președinte, și în calitate uh, al președintelui um, delegației Parlamentului European um, cu Statele Unite și în prezența uh,